Bun, o să începem uh, votul. Vă rog să fiți amabili să vă luați locurile. Există o cerere pentru un punct de procedură de regulament, doamna Regner. Doamna Regner, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am încercat la dezbaterea anterioară privind raportul anual de creștere să adresez o întrebare domnului Obermeier cu cartonaș albastru, dar din păcate domnul Obermeier plecase deja din sală. Aș cere, aș dori ca deputații să rămână în sală ca să accepte o posibil cartonaș albastru. Da, așa este, aveți dreptate, aveți foarte multă dreptate,